este disponibil. Dacă nu sunt obiecții, atunci procesul verbal este considerat adoptat. Trebuie să fac și o comunicare din partea grupului SND. Am uh, primit uh, o cerere de numire în comisii și delegări.